Declar deschisă reuniunea întreruptă pe 12 martie a Parlamentului European. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle Stimate doamne, stimați domni, suntem cu toții